Dear colleagues, I think we can start our meeting. Then I will switch into my mother. Dragi colegi, o să, o să începem reuniunea și o să continui în limba mea uh, maternă. Bine ați venit la o altă reuniune a Comisiei Agri. Ne-am întâlnit ultima dată joi și astăzi luni din nou și trecem direct la ordinea de zi. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi este adoptată. Și reuniunea noastră de astăzi este transmisă pe internet și am reușit să avem interpretare în șapte limbi, în franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, poloneză și uh, română. Am avea și o rugăminte pentru oratori, dacă este posibil să nu dați citire discursurilor scrise, pentru că astfel acestea sunt uh, mult mai greu de interpretat. Foarte bine. Putem trece direct la punctul 3 de pe ordinea de zi și permiteți-mi să-i spun un uh, călduros bun venit uh, alături de noi, de noi doamne comisar Stella Chiriachides, responsabilă pentru uh, Uh, sănătate și pentru siguran- uh, siguranța alimentelor, cu care vom avea un schimb de opinii pe marginea situației din sectorul agricol după epidemia, pandemia de COVID-19. Doamnă Chiriachides, suntem, sunteți în acest moment uh, extrem de ocupată pentru a face față crizei declanșate de COVID-19 Comisia are foarte multe inițiativă și inițiativă în acest domeniu. În această dupămasă, dumneavoastră ar trebui să ne prezentați mai ales strategia de la ferme în farfurii, despre care am auzit săptămâna trecută de la domnul Timmermans că data de 20 mai Comisia urma să prezinte o comunicare în legătură cu această strategie și o strategie în ceea ce privește strategia dedicată biodiversității. Și, desigur, comisia noastră este foarte interesată de un dialog cu dumneavoastră. Există mai multe, mai multe domenii importante pentru noi, reducerea pesticidelor, reducerea îngrășămintelor, extinderea activităților agricole um, biologice, extinderea și situația um, zonelor um, care sunt protejate din punct de vedere natural, reducerea cantității de antibiotice și așa mai departe. Multe chestiuni care sunt relevante în acest moment, care vor face obiectul comunicării dumneavoastră, pe care le vor discuta împreună cu dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare prezentarea introductivă a dumneavoastră, pentru care eu am prevăzut 15 uh, minute. Deci, vă dau cuvântul, doamnă comisar, însă nu sunt sigur dacă ați putut să ne urmăriți, dacă ne-ați uh, ascultat și ne-ați auzit bine. Îmi pare rău, trebuie să vă spun că nu am primit uh, nicio interpretare. Da, spune președintele, deci uh, nu a existat interpretare. Nu doresc să repet toate cele spuse deja. În rezumat, m-am referit la provocările pentru strategia de la fermă în farfurie legate de reducerea cantității pesticidelor folosite, Uh, legate de sectorul agriculturii biologice, reducerea cantității de îngrășăminte și reducerea cantității de antibiotice folosite, de exemplu. Și sunt sigur că există și alte chestiuni importante. Uh, am ținut pur și simplu o introducere scurtă a acestei uh, strategii și acum, dacă îmi permiteți, am plăcerea să vă dau dumneavoastră cuvântul, doamna comisar. Vă rog. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Norbert. Mă puteți auzi? Da, vă putem auzi și vedea. Vă rog. Stimați eurodeputați, este o adevărată plăcere să fiu alături de voi. Astăzi, după cum știți, situațiile actuale, situația actuală este una dificilă, însă este foarte important ca și în aceste condiții să continuăm să avem un schimb de opinii pentru a vedea care ne sunt uh, prioritățile comune, fie în mod, uh, atât în mod personal cât și în mod, într-un uh, context virtual. După cum am spus de la bun început, pentru mine Parlamentul European este un partener cheie în procesul decizional al un, din Uniunea Europeană și Desigur, dumneavoastră sunteți într-o legătură directă cu toți cetățenii europeni. În ultimele săptămâni am văzut în mod uh, repetat că cetățenii sunt uh, puterea noastră. Am văzut cât de solidari uh, sunt în această perioadă diferită, ceea ce reprezintă în sine o sau cea mai importantă putere de care, pe care o avem. În același timp, am văzut că această criză COVID-19 a scos la iveală slăbiciuni Uh, cu caracter sistemic și a reliefat și alte slăbiciuni. Pe măsură ce Europa începe să depășească această criză în sensul că anumite state încep să relaxeze măsurile de carantină, chiar dacă nu am văzut care sunt rezultatele acestei relaxări, deci trebuie să fim în continuare precauți, dar a venit timpul să ne gândim și să ne gândim și la redresare uh, pe, și să aducem o adevărată schimbare. A devenit tot mai clar că trebuie să lucrăm împreună pentru a întări Europa, pentru a construi sisteme mai durabile și mai rezistente care să, uh, să funcționeze mai bine pentru cetățeni pe termen lung. După cum ați auzit de la vicepreședintele Comisiei Timmermans săptămâna viitoare, Comisia uh, intenționează să adopte noua strategie de la fermă în farfurie săptămâna viitoare. Tocmai de aceea sunt astăzi uh, alături de dumneavoastră pentru a vă asculta și pentru a discuta preocupările pe care le aveți. Această strategie ne va oferi o nouă direcție de călătorit. Este o parte importantă din uh, pactul ecologic european și va aduce o contribuție importantă procesului de redresare în Uniunea Europeană ca urmare a, pandem- de pe urma pandemiei și la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă își dorește să regândească modul în care producem, distribuim și ne consumăm alimentele, să, întărească, să ne întărească sistemul și să îmbunătățească competitivitatea Europei în, în această zonă atât de importantă. Pan, uh, pandemia COVID-19 a uh, re uh, întărit rațiunile pentru care am, am, ne-am gândit la multe dintre aceste uh, acțiuni propuse. Lanțul uh, alimentar trebuie să fie abordat în întregime, cu, ținând seama de preocupările economice, de mediu și de societate. Securitatea alimentelor și siguranța alimentară sunt mult mai importante pentru consumatori decât au fost vreodată. Va fi important să ne asigurăm că această cale înspre redresare nu va lăsa în spate pe nimeni și mai ales nu pe cei uh, mai vulnerabili producătorii uh, primari au nevoie de stabilitate, mai ales după această criză. Această strategie nu va impune noi norme sau restricții în ziua în care va fi publicată. Uh, trebuie, intenția noastră este de a lucra în cooperare strânsă cu agricultorii și cu Uh, pescarii pentru a, preteja, a proteja mediul înconjurător, pentru a le îmbunătăți competitivitatea, pentru a conduce aceste tranziții globale înspre practici mai durabile. Vom deschide ușa înspre inovare, înspre noi oportunități și vom permite sistemului uh, agricol din Uniunea Europeană să stabilească direcția de urmat pentru a ajunge la o agricultură mai rezistentă și mai durabilă pe plan global. Um, această strategie acoperă priorități care nu mai pot aștepta, pentru că schimbările climatice nu au dispărut și biodiversitatea este în continuare amenințată. Sărăcia alimentară este o preocupare pentru, mul- pentru milioane de cetățeni europeni și trebuie să schimbăm modalitățile de consum și să uh, Um, îngrădim risipa alimentară. Avem nevoie de diete mai uh, sănătoase și să nu uh, compromitem calitatea vieții multor cetățeni. Business as usual, să ne prefacem că nimic nu se va schimba, nu mai este o opțiune. După cum știți, am prevăzut uh, acțiuni legislative și nelegislative pentru a îmbunătăți durabilitatea pe, pe parcursul tuturor etapelor lanțului alimentar. Aici uh, se regăsesc acțiuni concrete și uh, țintite în anumite zone prioritate, mai ales pentru a reduce uzul și uh, utilizarea și riscul pesticidelor chimice și pentru a reduce utilizarea îngreșămintelor și antibioticelor. Acestea sunt angajamentele pe care ni le-am luat înainte de a ne începe Uh, mandatul. Sunt chestiuni importante pentru cetățeni și angajamente pe care dorim să le transformăm în realitate. Căutăm și alte posibilități pentru a îmbunătăți informarea consumatorilor, pentru a reduce uh, risipa uh, de alimente și să îmbunătățim normele privind bunăstarea animalelor. Pentru, acest, pentru toate aceste chestiuni avem nevoie de soluții inovatoare, dar sunt convinsă că împreună și bazându-ne pe talentul european vom putea găsi soluții la toate aceste probleme. Pentru acest lucru trebuie să îmbunătățim uh, linkurile, verigile întregului lanț alimentar uh, și să sprijinim toți actorii din uh, acest lanț. Va trebui să întărim și verigile între diferitele politici PAC și uh, politica comună de pescuit sunt foarte importante din acest punct uh, de vedere și împreună cu domnul comisar uh, Wojciechowski și Cinkevicius ne vom asigura că această strategie reflectă importanța PAC și a politicii de, pescuit comune. Stimați eurodeputați, în ultimele săptămâni și luni a discutat cu foarte multe părți interesate de peste tot și le-am ascultat părerile am uh, văzut care sunt și preocupările și am făcut acest lucru și în ultimele săptămâni, um, când principala prioritate a fost COVID-19. Astăzi sunt aici, sunt aici pentru a asculta prioritățile și preocupările dumneavoastră. Știu că uh, schimbările pe care le prevedem nu vor fi ușoare și însă sunt uh, convinsă că toată lumea e de acord că avem nevoie de o transformare alimente sigure, care, pot fi, care nu sunt prea scumpe și sunt nutritive, rămân în continuare o preocupare de vârf pentru cetățenii uh, noștri. Însă sistemul nostru actual nu pot sprijini pe termen lung uh, o populație sănătoasă și o planetă sănătoasă fără o transformare importantă. Modificarea va aduce cu sine un sector uh, primar de producție sănăt, uh, sănătos cet- viitorul cetățenii noștri depinde de venituri uh, corecte pentru agricultori, pentru pescar, pentru producătorii din aquacultură, de exemplu. Fără agricultori Uh, prosper, nu vom avea o securitate alimentară. Fără o planetă sănătoasă, agricultorii nu vor avea unde să facă agricultură. Deci această strategie este o necesitate pentru a, a găsi echilibrul potrivit, dar reprezintă în același timp o oportunitate pentru ca Uniunea Europeană să fie un pas înaintea Uh, competi- uh, competiției. Pe măsură ce mergem mai înainte, nu trebuie să uh, uităm care ne sunt obiectivele comune și să ne bazăm pe punctele noastre forte prin, uh, cu ocazia acestei crize cu care ne confruntăm acum, ne-am adus aminte cât de prețioase sunt resursele de care dispunem. Această strategie este în interesul nostru comun. Ne va ajuta să răspundem mai bine acestei crize și să ne redresăm după acest șoc. Nu ar trebui să profităm să pretextăm această pandemie ca pentru a impune întârzieri acțiunile prevăzute de această strategie nu vor sosi astăzi, ele vor fi uh, introduse treptat pe parcursul mandatului acestei comisii. Este un proiect comun, nu este doar un plan al Comisiei Europene, ci trebuie să devină un plan al întregii Europe. În următoarele luni o să ne bazăm pe contribuțiile și pe expertiza părților interesate, pe expertiza și contribuțiile Parlamentului European și în mod specific a Comisiei Agri, pe măsură ce vom discuta și vom lucra împreună la diferitele acțiuni uh, ale acestei strategii și sunt sigură că vom fi uh, niște aliați și niște colaboratori uh, importanți cu această ocazie. Vă mulțumesc, sper că acum funcționează interpretarea și că pot să vorbesc în limba mea maternă, deci da, funcționează interpretarea, spune doamna comisar Chiriachides. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare introductivă, doamnă comisar. Trecem acum la uh, coordonatori. Cei șapte coordonatori vor avea la dispoziție fiecare câte un minut 30. După care, după răspunsurile doamnei comisar, o să trecem la ceilalți 27 de oratori uh, din această dupămasă, fiecare având la dispoziție câte uh, un minut. Și primul este Herbert Dorfman din partea PPE. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum că tot avem interpretare, am să vorbesc în limba mea maternă. Vă urez bun venit, doamnă comisar. După cum ați spus, um, epidemia COVID a fost un adevărat test de rezistență pentru agricultura noastră în Europa, având în vedere prăbușirea logisticii și având în vedere de asemenea schimbările în obiceiurile alimentare ale oamenilor care și-au schimbat uh, complet obiceiurile. Cu toate acestea, sectorul a rezistat, rafturile au fost aproape tot timpul pline și s-a dovedit că politica agricolă comună a funcționat și că agricultorii au făcut ce trebuiau să facă. Ar fi cazul, cred eu, să subliniem acest lucru. Cu toate acestea, trebuie să ne gândim la o producție dura- durabilă, aveți dreptate, nu trebuie însă să aibă de suferit uh, caracterul economic al producției. Cu alte cuvinte, o producție sustenabilă poate fi și uh, eficientă din punct de vedere economic. Trebuie să ne asigurăm că comercializăm produse care să poată fi achiziționate de toată lumea. Nu mi-aș dori o agricultură unde cele mai bune produse să poată fi achiziționate de cei cu salariile cele mai consistente și unde jumătate din populație în Europa trăiește în sărăcie și care ar trebui să se mulțumească doar cu produse de calitate inferioară. Nu așa mi închipu eu agricultura europeană. Trebuie să găsim un echilibru corect și cred că în acest scop trebuie să ne luăm timpul necesar. Înțeleg că săptămâna viitoare, pe 20, Comisia va prezenta această strategie. Cred că ar fi trebuit să aștepte până când Parlamentul uh, putea să-și reia de plin activitatea. Grupul meu este sigur deschis uh, dezbaterii, însă nu cred că trebuie să purtăm această dezbatere într-o perioadă în care Parlamentul nu e în stare să organizeze această dezbatere. Nu cred că este momentul oportun pentru a prezenta această strategie multianuală și să riscați ca aceasta să nu poată fi dezbătută. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Urmează Paolo de Castro pentru ieșide. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, dragă Stella. Grupul meu politic uh, susține pachetul ecologic european, însă tot timpul am susținut că acesta trebuie să devină o oportunitate și să nu impună doar uh, obligații și restricții agricultorilor noștri. Deci, noi suntem convinși că agricultorii europeni și întreg sectorul agroalimentar trebuie să participe la aceste acțiuni de atenuare, de a face față schimbărilor climatice. Agricultorii europeni trebuie să fie ghidați înspre atingerea acestor obiective comune și trebuie să se bucure de stimulentele necesare pentru a efectua un salt de calitate din punctul de vedere a serviciilor de care va uh, profita întreaga comunitate europeană. Și din acest punct de vedere ne așteptăm la o abordare foarte concretă, doamne comisar, care să nu aibă consecințe negative asupra potențialului productiv al sectorului european din Europa. Nimeni nu dorește să uh, recurgă la uh, măsuri, uh, la substanțe fitosanitare, dar uneori acestea, de exemplu, trebuie să fie folosite și trebuie să ajungem să găsim biotehnologii durabile să luptăm împotriva dăunătorilor prin mijloace genetice, de exemplu, și nu prin uh, substanțe chimice. Pe tocmai pentru că nu trebuie să riscăm să reducem producția agricolă prin intermediul uh, Pactului Ecologic European și prin această strategie de la fermă în farfurie. Deci, această strategie trebuie să se bazeze pe transparență din punctul de vedere al originii, de exemplu, al produselor uh, consumate, din punctul de vedere al valorii Uh, nutritive a produselor agricole. Însă această transparență nu trebuie să devină un sinonim al simplificării și să uh, dea informații care să influențeze într-un fel sau altul uh, consumatorii și nu să le permită să facă o alegere bine informată. Deci, alegerea consumatorilor nu trebuie să fie influențată, ci, într-adevăr, trebuie să rămână una adevărată și pentru acest lucru avem nevoie de abordare științifică. Mulțumesc, Ulrike Müller, numele Riniu. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Strategia de la fermă în farfurie trebuie să fie publicată și grupul meu este în favoarea unei regândiri a sistemului alimentar în vederea imprimării unui caracter sustenabil acestuia. Nu trebuie însă să uităm că agricultura are un rol multifuncțional în societate. Nu doar uh, oferă alimente de înaltă calitate uh, populației și la un preț accesibil, după cum a putut constata că se poate declara cu uh, această situație actuală cu criza corona în plus, uh, uh, contribuie la producția de materie primă, um, lemn, de asemenea protejează patrimoniul cultural ca să nu mai vorbim și de implicarea societății în menținerea zonelor rurale. Dacă vedem acum regresul pe care îl suferă întreprinderile agricole 7,4 milioane de exploatații agricole s-au pierdut din 2003 încoace. 36% de exploatații agricole au dispărut și din Germania. Să nu uităm că zonele rurale au nevoie de familii, familii care însă trebuie să poată și face bani. Acum, în ceea ce privește strategia dumneavoastră cu datele prezentate, 50% reducerea a, um, îngrășămintelor și produselor fitosanitare, mi se pare o perspectivă greșită. Pentru mine importantă este reducerea riscurilor și această reducere a riscurilor nu poate să se facă exclusiv prin reducerea cantității produselor folosite. Cred că ar putea să se folosească de pildă alte tipuri de produse, produse care de multe ori s-ar putea dovedi mai toxice decât cele folosite inițial important, uh, obiectivul inițial a fost să producem alimente mai uh, sigure, bineînțeles că asta vrem să facem și pe viitor și aș vrea să știu ce progrese face activitatea dumneavoastră în ceea ce privește aprobarea substanțelor cu risc scăzut. Aici aș dori răspunsuri din partea dumneavoastră și în uh, ceea ce privește subiectul uh, agriculturii, vă rog țineți cont de caracterul complex al acesteia, când vine vorba de strategia de la fermă farfurie. Mulțumesc! Urmează acum colegul Ivan David pentru grupul ID. Stimată doamnă comisar, Uniunea Europeană are o instituție proprie care se numește Centrul European pentru Controlul Bolilor care ar trebui să intervină pentru a controla epidemiile, după cum uh, afirmă uh, pagina acestei instituții. Credeți că această instituție și-a realizat activitatea? Aș vrea să știu cât de mulțumită sunteți de activitatea acestei instituții. Poate majorarea bugetului acordat acestei instituții ar putea fi de folos? Oare are nevoie instituția, oare are nevoie Uniunea Europeană de o asemenea instituție? Sau mai bine să colaboreze cu biroul uh, de la Copenhaga al Organizației uh, Mondiale a Sănătății. În Republica Cehă au murit 27 de persoane la fiecare 1000 de locuitori, um, la fiecare un milion de locuitori, îmi cer scuze, de coronavirus, în timp ce în Belgia au fost 790. Credeți că s-a oferit un răspuns adecvat din partea Uniunii Europene la această pandemie? Urmează domnul Hoisling pentru grupul verzilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vă mulțumesc și că ați menținut calendarul anunțat de a prezenta strategia săptămâna viitoare. Cred că este absolut necesar. Nu ne putem permite să schimbăm politica agricolă comună și am spus, într-adevăr, că avem nevoie uh, de un nou sistem, sistemul orientat înspre producție nu mai adecvat timpurilor. În același timp ați spus și că nu vă doriți noi reguli. Și atunci vă întreb, cum vreți să puneți în aplicare noua strategie dacă nu vă doriți noi reguli? Preferați să recurgeți la ajutoare sau vreți să schimbați totul uh, în termen scurt? Nu ne putem atinge obiectivul dacă continuăm cu politica actuală în ce privește pesticidele. Asta e clar, avem nevoie de un sistem mai strict în ceea ce privește aprobarea substanțelor, în ce privește îngrășămintele folosite. Trebuie să reducem cantitatea acestora și avem nevoie de reguli în acest sens. Iată de ce mă miră că spuneți că nu avem nevoie de reguli. Avem de asemenea o problemă enormă în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. În uh, toată Europa, an de an, se înregistrează peste 40.000 de decese din cauza rezistenței antimicrobiene și aici trebuie să-l contrazic pe colegul Paolo de Castro. Nu vrem să promovăm uh, ingineria genetică, avem suficiente posibilități, avem suficiente semințe, nu avem nevoie de reguli noi pentru ingineria genetică, avem norme europene în ceea ce privește creșterea animalelor și cred că trebuie să le și aplicăm. Mă miră ce l-a spus de colegul Dorfman care spune că trebuie să avem grijă ca toți oamenii să-și poată permite să cumpere alimente. Da, e adevărat, în același timp trebuie să spunem cât se poate de clar că alimentele sunt prea ieftine și acest prea ieftin generează și o risipă în ce privește consumul alimentar. Trebuie să spunem acest lucru cât se poate de explicit. Iată de ce avem nevoie de reguli clare care să asigură un venit rezonabil pentru agricultori. Președintele îl întrerupe, coleg, rugându-l pe domnul Heusling să se apropie de sfârșit. Doamnă comisar, propunerile dumneavoastră trebuie să fie integrate în uh, PAC. Aceste noi obiective trebuie să se regăsească în politica agricolă comună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Cuicimiuc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, înainte de toate, vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru intervenția dumnea ei. și pentru că a scos în evidență faptul că agricultorii s-au asigurat că cetățenii au alimente la dispoziție în aceste vremuri ale crizei provocate de coronavirus dacă ar fi dacă s-ar fi înregistrat penurie alimentară, dacă ar fi existat probleme în ceea ce privește transportul alimentelor uh, uh, sau distribuția acestora. Agricultorii însă nu au dezamăgit, au produs cantități suficiente de alimente și iată, datorită lor, consumatorii au avut suficiente alimente la dispoziție. Politica agricolă comună este cea care permite această siguranță alimentară, iată de ce trebuie să o promovăm și pe viitor. După cum bine știți, avem nevoie de mai mulți bani dacă e să continue ca până acum. Și sper că veți sprijini această politică și că se vor pune la dispoziție mai multe fonduri pentru politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual. În intervenția dumneavoastră de astăzi ați scos în evidență faptul că strategia care va fi prezentată săptămâna viitoare, strategia de la fermă în farfurie, include dispoziții care prevăd, care specifică restricții pentru utilizarea uh, pesticidelor sau îngrășămintelor în uh, producția agricolă. Cu siguranță, doamnă comisar, Sunteți la curent cu faptul că aceste dispoziții și elaborarea acestora și integrarea lor în cadrul normativ va duce la o scădere a producției în multe domenii, în multe sectoare agricole, lucru care va duce la pierderi uh, în ce privește veniturile agricultorilor. Știm că în Uniunea Europeană nu există deosebiri uh, considerabile în ceea ce privește folosirea pesticidelor. Îmi cer scuze, există diferențe considerabile. Știm că există state care folosesc mai multe pesticide decât altele. Și mă apropiu de sfârșit. Mm, dacă schimbăm dispozițiile în ceea ce privește folosirea de pesticide, atunci agricultorii vor avea mai puține venituri la dispoziție. Mulțumesc. Urmează domnul Flanagan de la GUE. Bună ziua, mă puteți auzi? Bine. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă. Cred că există șanse impresionante pentru consumatori, pentru agricultură, pe care le oferă o mai bună trasabilitate, un sistem alimentar mai bun. Toate acestea însă costă bani și clar vor costa și mai mulți bani dacă oamenii care produc aceste alimente vor, se vor afla în concurență cu alții de pe glob, fie că e vorba de Mercosur sau persoane din alte țări. Oameni care produc aplicând alte standarde, standarde diferite de cele pe care le aplicăm noi, e clar că va fi foarte complicat. Trebuie să recunoaștem un lucru în ceea ce privește felul în care agricultorii își uh, produc alimentele, mulți dintre ei și mulți ar putea să urmeze acest exemplu, e că noi producem mult mai mult decât doar alimente și alimentele sunt importante, clar. Important este faptul că o bună agricultură contribuie și la captarea carbonului, îmbunătățește calitatea apei, lucruri care contribuie la însăși existența noastră. Iată de ce trebuie să beneficieze de o finanțare adecvată. Agricultorii trebuie să fie plătiți pentru serviciile de captare a carbonului, de pildă, și la sfârșitul întregului acest proces trebuie să avem grijă să nu ajungem în situația în care uh, agricultura, agriculturii intensive îi se permite să continue, după care un mic, o mică parte a agriculturii trebuie să ducă greul și nu primește niciun ban în acest sens, în timp ce agricultura intensivă e cea care primește toți banii. Dacă e să facem lucrurile cum trebuie, trebuie să ne asigurăm că fondurile ajung la cine trebuie. Mulțumesc foarte mult, am ajuns la sfârșitul primei runde de întrebări din partea coordonatorilor. Acum, doamnă comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde. Aveți aproximativ 5 minute la dispoziție, vă rog. Great deal has been said. Mulțumesc, domnule președinte. Multe lucruri au fost spuse. Am să încerc să mă refer la cât mai multe elemente evocate de, de uh, deputați. Mai întâi, sunt de acord că avem nevoie de o agricultură europeană, dar nu trebuie să, ne, să avem această agricultură doar pentru cei care o pot plăti. În orice caz pot să vă asigur că nu aceasta este intenția Comisiei. Acesta a fost și uh, un argument explicat în prezentarea mea. Cred că trebuie să înțelegem, pentru că s-a spus acest lucru, să înțelegem felul în care vom uh, continua dacă nu introducem reguli noi și restricții noi, așa cum am spus în prezentare. Faptul că nu vom avea aceste noi reguli pentru strategia de la fermă la furculiță, ceea ce asta înseamnă că vom uh, fixa o direcție demnă de urmat, un orizont și să sperăm că toată lumea va profita de această ocazie pentru a merge în această direcție. E adevărat că fermierii se confruntă cu noi provocări acum, e un lucru de care suntem cu toții foarte conștienți, dar în același timp este și o șansă pentru noi să instituim această nouă viziune, să conlucrăm. Bineînțeles, după cum bine știți, cei care vor avea nevoie de ajutor nu vor fi lăsați de izbeliște. Tocmai de aceea Comisia a propus un fond de tranziție și de adaptare tocmai din acest motiv. De asemenea, nu uh, vom uh, avea siguranță alimentară pe spuza altor elemente, nu. Uh, e vorba de o oportunitate, o șansă de a avea discuții împreună, ceea ce mi se pare foarte important înainte ca orice inițiativă la nivel individual să poată fi adoptată. Spun acest lucru tocmai pentru că aș dori să vă dați seama că e vorba de un document de politică ce va fi prezentat săptămâna viitoare și să sperăm că vom avea ocazia să-l discutăm în detaliu. Apoi au mai fost și câteva elemente mai specifice care au fost evocate. Un coleg s-a referit la o reducere cu 50% a uh, pesticidelor. Eu, sincer, nu, am, ă, nu m-am pronunțat pe, un astfel de, pe o astfel de cifră. Apoi a mai fost o întrebare referitoare la uh, scorul nutrițional și felul în care vom armoniza etichetarea, să vedem ce fel de etichetare vom avea pe viitor. Apoi s-a mai pus și o întrebare despre ACDC. ACDC a fost un partener foarte important, foarte puternic, încă de la începutul uh, discuțiilor noastre despre această strategie. Poate nu știți, însă ACDC a participat la întregul proces încă dintr-o etapă timpurie. Eu am făcut apel la ei, dacă nu mă înșel, chiar în 9 ianuarie și am încercat încă de la bun început să-i contactăm și să vedem împreună felul în care pandemia urma să se desfășoare și la momentul respectiv e adevărat că erau foarte puține cazuri în, uh, în uh, Uniunea Europeană și acest organism a jucat un rol deosebit de important în felul în care s-a publicat, spre exemplu, evaluarea de risc, în felul în care a, a pus la îndemână dovezile științifice, ghidul îndrumător pentru măsurile de izolare, pentru uh, foaia de parcurs uh, uh, ulterior. Deci rolul său a fost deosebit de important, foarte valoros și și am speranța că acest lucru va fi la un moment dat recunoscut în, uh, următoarea, în următorul cadru financiar multianual, pentru a-i consolida rolul nu doar acestui organism, dar și pentru Agenția Europeană pentru Medicamente, pentru că, evident, trebuie să înțelegem clar rolul pe care aceste două organisme îl pot avea pe viitor. Sper că vom avea ocazia să discutăm despre acest lucru mai pendelete. Am avut uh, discuții săptămânale cu aceste organisme um, în ultimele săptămâni foarte frecvent, ne coordonăm, facem schimb de informații cu statele membre, vedem unde sunt neajunsuri, ce se întâmplă uh, la nivel de pandemie, așa că nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. După cum s-a mai spus de multe ori și în trecut, așteptăm rezultatele unui studiu Aș vrea să mă refer totuși la ceea ce s-a menționat deja și să subliniez că ne dorim să sprijinim fermierii. Pentru noi acest lucru este foarte important. Trebuie să avem această strategie înainte să fie adoptată noua politică agricolă comună. Și dacă vrem să reducem utilizarea acestor pesticide, e clar că și PAC trebuie să susțină concret fermierii pentru a putea face acest lucru și trebuie să utilizăm toate politicile și instrumentele disponibile pentru a avea această tranziție echitabilă. Și evident că ne bizuim și pe dumneavoastră, Parlamentul European, pentru a susține un cadru financiar pe viitor foarte ambițios care să poată să susțină ambițiile noastre comune. Și, în final, m-aș mai referi încă la două puncte rezistența față de antibiotice, care reprezintă o mare, mare problemă. S-a văzut acest lucru la nivel de sănătate și pandemia a subliniat încă o dată acest lucru, cât de important este să uh, punem capăt acestui fenomen împreună, în mod clar. Multe eforturi au fost deja făcute în acest sens, dar cu siguranță putem face și mai multe pe viitor. Și s-a mai spus, de asemenea, că fermierii s-au descurcat foarte bine, au acționat foarte bine pe durata pandemiei. Da, evident, pentru că era vorba de circunstanțe foarte dificile. Dar, în același timp, aș vrea să vă spun că au fost mari dificultăți, mai ales la începutul acestei pandemii, în ceea ce privește accesul la medicamente și la produse alimentare, pentru că au existat întârzieri mari în momentul în care anumite mărfuri au trebuit să tra- traverseze frontierele și să intre pe teritoriul Uniunii Europene, a trebuit să formăm acele culoare verzi de trecere uh, pentru aceste produse și medicamentele să poată astfel să ajungă la destinație cât mai repede cu putință. E adevărat că au fost foarte multe ocazii în care Comisia a intervenit tocmai pentru a permite ca această aprovizionare cu alimente și cu medicamente să se poată face, iar aceste culoare verzi au fost extrem de utile în acest sens. Cred că mă voi opri aici, îmi pare rău dacă am vorbit un pic cam mult și am să mai ascult în continuare întrebările pe care le veți formula. Frau Comisarin, für die erste... Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prima rundă de răspunsuri. Trecem acum la următorii 27 de uh, vorbitori. Primul este Iaroslav Skalinovski. Un minut uh, din partea PPE. și vă rog să respectați timpul. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowna Pani Komisarz, w strategii od pola... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, strategia aceasta de la furculiță, de la fermă la furculiță, în fond dumneavoastră propuneți ca până la 2030 25% din terenurile agricole să fie utilizate pentru producția uh, organică, biologică, ecologică. Și ați propus de asemenea și o scădere radicală a utilizării pesticidelor și a îngrășămintelor chimice în agricultură, dar și în alte sectoare. Acum, eu aș vrea totuși să vă atrag atenția asupra unui fapt. Trebuie să vedem cum tratăm agricultorii în Europa, să nu îi împărțim în cei care sunt buni și cei care sunt răi, uh, cei buni fiind cei care vor avea această producție organică, biologică. Eu am speranța că veți fi atentă ca veniturile agricultorilor să fie în continuare garantate. Epidemia aceasta COVID-19 ne-a ascuns oarecum și o altă amenințare, care de fapt provine din, de pe continentul african. Și e un virus care uh, afectează. Mulțumesc! Clara Ghiler are cuvântul în numele Eșidă. Hola. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Bună ziua tuturor, bun venit doamna comisar la întâlnirea comisiei noastre. Eu aș fi vrut, așa cum a spus și dumneavoastră și știm cu toții, aș vrea să mă refer la obiectivul principal pe care îl are această strategie și anume să reducem substanțele pesticide și îngrășămintele. Dar dumneavoastră știți foarte bine că trebuie să menținem sănătatea plantelor, vegetalelor și sănătatea animalelor. Tocmai de aceea trebuie să avem totuși niște alternative, substanțe alternative, în așa fel încât să putem să înlocuim aceste produse pesticide și îngrășăminte. Acum, doamna comisar, veți promite agricultorilor că vor avea la dispoziție alternative pentru aceste produse, pesticide și și îngrășăminte în așa fel încât să evităm ca o boală oarecare să vină și să afecteze întreaga uh, populație vegetală sau să fie probleme mari în materie de sănătate animală. Apoi, așa cum a spus și colegul meu de dinainte, agricultorii sunt oameni buni, sunt cei care fac o agricultură bună și uh, nu trebuie să îi împărțim pe viitor în alte categorii. Acum, Uh, nu ar trebui să considerăm că sunt buni doar cei care fac un tip de agricultură. Nu, sunt cei care produc produse alimentare de calitate. Așa că aș vrea să mă mai refer și la, la altceva, doamna comisar, foarte important. Standardele. Aș vrea să știu dacă standardele de producție se vor aplica în mod echitabil, uniform, celor care se află în Europa și celor care se află în, în afara Uniunii Europene, în așa fel încât să avem exact aceleași garanții. Martin Lavacek. Mulțumesc. Martin Clavacek, numele Renew are cuvântul. Mulțumesc, doamna comisar, că sunteți alături de noi în aceste vremuri dificile. Aș avea câteva întrebări referitor la această strategie de la fermă la furculiță. Ceea ce s-a tot menționat în mod repetat, și anume felul în care sectorul acesta de producție trebuie să țină seama de felul în care se funcționează pe piața internă. Eu mă întreb uh, cât putem avansa sau cât ați avansat dumneavoastră în materie de măsuri fitosanitare și ghid întrumător uh, pe care statele membre vor trebui să le aplice. Apoi, în ceea ce privește celelalte două întrebări sau aspecte, ați propus un plan, un plan cuprinzător dar nu trebuie să uităm nici disponibilitatea produselor alimentare. Acestea trebuie să fie disponibile. Și cred că asta va depinde de felul în care vom împărți povara, dacă vom fixa niște ținte realiste. Așa că eu mă întreb, cum vom împărți povara între cei care au făcut deja multe și cei care n-au făcut chiar atât de multe? în ceea ce privește, spre exemplu, reducerea pesticidelor și așa mai departe. Vom avea o atitudine uniformă pentru toată lumea sau vom face oarecare distinție? și apoi felul în care s-a vorbit despre scurtarea lanțului de producție pentru a avea o producție locală, cum acest lucru se va întrega în noile reguli de piață și cum vom stimula concret această producție locală. Mulțumesc în numele PPR, cuvântul acum Cristina Schneider. Hello? Können dich hören. Wow, Sim. Thank you. Uh, vielen Dank, Frau Kommissar. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Izbucnirea crizei COVID confruntă întregul sector agricol și alimentar cu provocări uh, nemai întâlnite. Prin măsurile de carantină impuse s-a schimbat cererea de alimente și uh, agricultura, chiar dacă are dificultăți, uh, reușește să facă față acestei uh, cereri. Și aș, și aș dori să vă întreb uh, cum uh, vom, cum vom reuși să facem față acestor cereri, uh, acestor cereri și pe viitor și uh, pentru ca agricultura să poată să facă acest lucru, trebuie să fie împletită foarte bine, trebuie să există legături foarte clare între, plan, între planul ecologic european, de exemplu, și politica agricolă comună și această nouă strategie um, care ar trebui să fie suficient de bine uh, finanțată um, în condițiile în care negocierile pe marginea CFM nu s-au încheiat. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, Eric Andrieu, numele Eșidă. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră și precizările dumneavoastră. Vreau încă de la început să insist asupra unui lucru. Ați uh, insistat asupra introducerii unui sistem de etichetare nutrițională care trebuie să fie armonizat la, nivel, uh, la nivelul Uniunii. Știți că la ora actuală un adult din doi se află, un, prezintă, um, este supraponderal în Uniunea Europeană și în curând unul din trei adulți vor fi obezi. Ni s-a spus că în 2023 se va face această propunere cu un orizont de prezentarea unor rezultate concrete în 10 ani. Vreau să știu cum veți îmbunătăți acest sistem, cum prin acest sistem vom oferi cetățenilor mai bune informații nutriționale și în acest fel vom contribui la îmbunătățirea sănătăților. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Cioca pentru ide. Coleg Cioca? Domnul Cioca? Ok, dann nehmen wir den next. Dacă nu, trecem la următorul vorbitor. Um, doamna Metz, numele verzilor. Uh, good afternoon, Herr Präsident, Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar. Sper că mă auziți. Da, vă auzim foarte bine. Da, foarte bine. După cum s-a spus deja, criza COVID-19 ne-a demonstrat că sistemul uh, alimentar actual nu este sigur și nici durabil pe termen lung. Și aș dori să vă întreb dacă această criză va duce la, o, la adoptarea unei strategii de la fermă farfurie ambițioasă. Veți stabili un obiectiv specific din punct de vedere al reducerii de uh, Uh, pesticide și uh, antibiotice? Veți include obiective clare de reducere a șeptelului, uh, de exemplu? Intenționați o regândire cuprinzătoare a întregii legislații privind bunăstarea animalelor? vom pune capăt, de exemplu, importurilor în masă de recolte modificate genetic și veți folosi această strategie pentru a ne îndepărta de creșterea animalelor um, pe scară industrială, însă obiective, ținte, nu sunt suficiente, pentru că până la urmă, de la, fe- de la fermă în farfurie este o strategie și toate aceste obiective trebuie să fie mm, traduse în politici concrete concrete, inclusiv uh, din punctul de vedere al viitoarei politici agricole comune și vă veți asigura că toate aceste lucruri se vor uh, întâmpla. Vă mulțumesc și salutări din Luxemburg. Mulțumesc. Acum are cuvântul Petri Salvama în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. În primul rând, economia agricult- în agricultură trebuie să funcționeze pentru ca agricultura să devină una durabilă. Aceasta este părerea mea. Așa cum se întâmplă cu oxigenul dintr-o, dintr-o aeronavă. Dacă presiunea scade, trebuie să-ți pui prima dată masca uh, proprie cu, ox- cu oxigen înainte de a ajuta pe alții. Deci v-aș întreba în acest context două lucruri. Cum uh, veți uh, lega obiectivele acestei strategii de PAC și, în al doilea rând, mai specific, ținând seama că DG uh, lucrează la recomandările pentru fiecare, uh, fiecare stat membru în parte, pentru ca acest obiectiv, obiectivele acestei strategii să facă parte din planurile strategice. Uh, deci, cum uh, sunt diviz, împărțite sau transmise aceste obiective statelor membre și care ar fi cuvântul pe care l-ar avea de spus Parlamentul din acest punct de vedere? Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul uh, doamna Aguilar în numele ECR. Buenas tardes a todos. Este... Bună ziua tuturor! Sper că mă puteți auzi bine și că mă vedeți de asemenea. Doamna comisar, sectorul agricol se lovea deja de o criză profundă înainte de pandemie. Situația actuală în care ne aflăm presupune pragmatism, are nevoie de soluții pe termen scurt și mai ales de un bun buget. Din păcate, Comisia se încăpățânează să continue cu o strategie verde ruptă de realitatea și problemele realității. Aș vrea să știu ce veți face pentru ca noua strategie de la fermă în farfurie și cele 26 de inițiative care o însoțesc nu vor genera complexități suplimentare pentru agricultorii noștri. În al doilea rând, aș vrea să știu ce alternative va oferi Comisia Europeană acelor agricultori care nu pot folosi substanțe active care în schimb, se folosesc de obicei în uh, țările terțe. Și, în ultimul rând, ce măsuri veți adopta pentru a asigura viabilitatea economică a exploatațiilor agricole și pentru a compensa în acest fel noile costuri ecologice, uh, costurile cu animalele sau alte taxe asemănătoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul colega Catan pentru Renew. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte doamna comisar. Strategia de la fermă în farfurie va stabili câte va, va influența pe termen lung agricultura în Europa și în acest punct de vedere este foarte important să există un, un echilibru între cele două aspecte, între fermă și farfurie. Tocmai de aceea aș dori să o întreb pe doamna comisar dacă va trece la acțiuni în această strategie în ceea ce privește etichetarea originii în uh, comerțul uh, cu amănuntul și în restaurante și din punctul de vedere al fermelor. Ce se va întâmpla cu scenariul de bază pentru folosirea de antibiotice, îngrășământ și pesticide, în condițiile în care în anumite state membre există deja niveluri reduse și norme foarte stricte din acest punct de vedere? Mulțumesc. Încercăm din nou să dăm cuvântul acum domnului Cioca de la ID, care este, cred, alături de noi. Vă rog. A arrivato il mio momento. Aspetta. I'm okay? We can hear you. Da, vă putem auzi. Vă rog, aveți cuvântul. Eu vă aud. Dumneavoastră mă auziți? Da, vă auzim, spune domnul președinte. Puteți începe. Importante ascultare este, este important să vedem ce ne spune lumea reală și să dăm ascultare semnalelor pe care le primim din partea lumii reale. Să ne gândim că uh, Uh, prioritatea comisiei de acum este dieta, nu înseamnă decât că ignorăm ce se întâmplă în lumea reală. Astăzi, oamenii ne cer o strategie de ajutor imediat, de a-i asista pe, adică agricultorii, uh, își doresc să fie, să primească compensații pentru daunele pe care le-a suferit agricultura italiană fără a avea o vină, de exemplu, în condițiile în care COVID a generat o criză economică, pentru a răspunde acestei crize economice, avem nevoie de un răspuns imediat, cu fonduri imediate, pentru că uh, pentru că unii au înregistrat anumite daune din cauza Chinei și din cauza Uniunii Europene, pe de altă parte nu este vorba de a discuta acum despre regulile, despre taxe impuse întreprinderilor agricole, ci trebuie să ne asigurăm că normele respectate de agricultorii europeni sunt respectate și de uh, cei din afara Uniunii Europene care apoi își exportă produsele în Uniunea Europeană. Deci, dacă agricultorii uh, au, europeni au anumite, trebuie să respecte anumite reguli, au anumite costuri care nu se reflectă și uh, pentru cei care importă asemenea produse agricole în Uniunea Europeană, atunci, până la urmă, desigur, uh, agricultorii europeni vor avea mai mult de suferit prin taxele, prin costurile suplimentare pe care vor trebui să le suporte. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Carmen Avram în numele Eșidă. Um, Commissioner, thank you very much for being here. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Un lucru pe care ni l-a învățat această criză sanitară lipsită de orice prezentant este că producția de alimente în, în Europa depinde în mare măsură de lucrători sezonieri. Pe de altă parte, acești lucrători, lucrătorii sezonieri, lucrează deseori în condiții uh, controversate. Știm acum că în această criză mulți dintre ei nu au fost protejați uh, în fața acestui risc, sute s-au infectat, nu uh, s-au bucurat de îngrijiri medicale, au fost îmbarcați în autobuze pline și trimiși înapoi acasă. Au existat uh, probleme legate cu taxele ilegale plătite unor intermediari, clauze abuzive în contractele semnate din păcate, mulți dintre lucrătorii sezonieri au fost expuși um, și uh, au expus și pe cei apropiați lor unor riscuri înalte. Acum Comisia lucrează la această strategie privind viitorul agriculturii și a lanțurilor de aprovizionare uh, cu alimente și vă întreb ce puteți face pentru ca lucrătorii sezonieri să se bucure de un tratament mai corect și să nu mai devină victimele acestor condiții de lucru Incorrectă. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Mortler în numele uh, PPE. Doamna Mortler. Yep. Acum. Marlene. Da, nu vă auzisem, dar v-am auzit acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți? Da, vă putem auzi, vă rugăm. Dragă doamnă comisar, regulamentele sunt uh, amânate, se discută despre un, despre un moratoriu. În ciuda COVID-19, Comisia chiar uh, trebuie să trebuie, are nevoie de o victimă prin această strategie cum își dorește Comisia să se asigure că costurile mai mari de producție generate de Pactul Ecologic European nu vor fi sprijinite ca în trecut doar de către exploatațiile agricole. În Europa, obținerea de alimente trebuie să meargă mână în mână cu respectarea standardelor de calitate, care nu sunt respectate, de exemplu, de uh, Uh, Mercosur. Este vorba, există, există o egalitate de, din punct de vedere al concurenței aici, în, în acest context. Ați susține o definiție mai strictă, o etichetare a modului de obținere și a originii? Și a, o altă întrebare. Um, obezitatea mm, se răspundește tot mai mult și în statele în curs de dezvoltare. Uh, în calitate de comisar cu uh, prerogative și în domeniul sănătății, nu considerați că aveți responsabilități care depășesc granițele Uniunii Europene? Mulțumesc, care acum cuvântul uh, do- doamna Hazekamp, în, doamna Hazekamp în, în numele GUE. Scientists have been warning us... Stimată doamnă comisar, oamenii de știință ne avertizează deja de ani buni cum că creșterea intensivă a animalelor uh, sporește riscul epidemiilor uh, zoonotice. Și acum, având în vedere epidemia corona, a crescut necesitatea de carne și de lapte. Agricultorii continuă să crească animale. Surplusul de miei din Spania sunt exportați uh, în țările de jos, viței din Irlanda sunt exportați în uh, țările de jos. Uh, în timp ce porcii din Europa sunt exportați în China după ce mii de porci au fost îngropați uh, vii după epidemia de uh, pestă porcină. Avem nevoie de noi condiții pentru a pune capăt supraproducției de animale, pentru că o producție redusă de animale va scădea riscul bolilor zoonotice și va fi de asemenea beneficiul climei și biodiversității, nu doar acum, ci și după criza provocată de coronavirus. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Demeo pentru PPE. Grazie președinte, grazie comisario. Questa strategia... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. Această strategie din, de la fermă în farfurie este prezentată într-un uh, moment uh, puțin obișnuit, în care agricultura trece prin uh, problemele generate de pandemia COVID și mă întreb dacă v-ați gândit um, la faptul că această strategie ar putea să fie percepută într-un anumit mod de multe exploatații agricole care au dificultăți uh, în a-și relua activitatea, um, pentru că relansarea activității, de exemplu, nu prea le-a fost, uh, nu prea le-a fost sprijinită de Uniunea Europeană și în condițiile în care există în continuare pericolul reprezentat de această pandemie. Ce se întâmplă cu această strategie? Cum, garan- cum garantează ea siguranța lucrătorilor? Nu am nimic împotriva acestei strategii, este una binevenită, însă uh, nu ar trebui să descrie sistemul actual de producție agricol ca fiind împotrivit mediului uh, înconjurător. Ar trebui să avem o strategie care să um, furnizeze informațiile necesare consumatorilor vis-a-vis -vis de caracteristicile reale ale produselor agricole europene. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Tarabela în numele Eșidă. de. Doamnă comisar, am să vă vorbesc doar de distribuția de fructe și legume în școli. E un proiect uh, asupra care am lucrat deja de 5 ani și care ne-a permis să asigurăm un caracter sustenabil mai ales când vine vorba de o listă mai redusă de fructe și legume proaspete în detrimentul produselor procesate. Am pus accentul pe caracterul sezonier al fructelor și legumelor, pe originea lor locală, caracterul uh, unei producții ecologice. Am luat de asemenea măsuri când vine vorba uh, de educarea copiilor pentru a-i învăța sau reînvăța care este textura și gustul alimentelor. Aveam așadar uh, niște, carac- niște caracteristici, caracteristici care au beneficiat de aproximativ 15% din buget. Vreau să știu uh, dacă această inițiativă prezentată de dumneavoastră e într-adevăr reală și dacă așa stau lucrurile veți aduce, veți imprima și mai multă sustenabilitate, pentru că, în caz contrar, riscul e să facem pași înapoi. Așa că v-aș fi recunoscător dacă puteți să ne oferiți mai multe asigurări în acest sens. Mulțumesc. Urmează doamna Bizotto. Grazie, buongiorno. Mi sent... Vă mulțumesc, bună ziua. Mă auziți? Foarte bine. Acum trecem printr-o situație de urgență uh, sanitară și ne confruntăm deja cu o situație de urgență socială și economică. Acestea sunt motivele pentru care eu cred că Europa și Comisia Europeană trebuie să stabilească priorități diferite. Trebuie să ne apărăm, să ne salvăm agricultura. Asta înseamnă că trebuie să ne protejăm propriile produse și trebuie să fim atenți cu noile acorduri uh, Uh, acorduri uh, comerciale. Nu sunt de acord cu acest uh, scor nutrițional care nu face decât să penalizeze agricultura de calitate, cum ar fi agricultura um, italiană. Cred că agricultorii plătesc un preț mai mare decât alte sectoare în această criză generată de coronavirus. Am uh, discutat despre economie durabilă, despre agricultură durabilă, tocmai cu ocazia acestei crize. Însă, um, lucrurile ar trebui să fie durabile și din punct de vedere economic. Deci, uh, dincolo de îngrășăminte, pesticide, trebuie să ne gândim și la mm, noi soluții, la biotehnologii durabile, la editarea uh, Uh, genetică, de exemplu. Dacă vom avea un, o asemenea abordare, cred că agricultura va avea o viață de viitor. Dacă nu, cred că va uh, dispărea. Mulțumesc, domnul Cofan, numele verzilor, are cuvântul. Ok, not connected. Dann als nächstes Kollege Dessel für die... Dacă nu, domnul Desel are cuvântul în numele Renew. Bonjour, président, merci. Vă mulțumesc, bună ziua, domnule președinte, doamnă comisar. Aș vrea să vă comunic o așteptare care se referă la viitoarele noastre schimburi alimentare. A fost deja adusă în discuție de mulți dintre colegii mei. E vorba de schimburile alimentare cu restul lumii, cât și în cadrul pieței comune. Strategia de la fermă la masă Va fi un eșec dacă nu se uh, bazează pe un control solid al regulilor care se aplică producției de alimente. E de negândit să impunem reguli noi producătorilor europeni pe care nu putem uh, să le aplicăm uh, celor producătorilor din țările terțe importatoare. Insist, strategia de la fermă în farfurie nu va fi credibilă decât dacă oferă garanții în ceea ce privește modalitățile de producție ale produselor importante și nu referitor la produsele în sine, care, trebuie, care pot într-adevăr să fie conforme cu regulile noastre sanitare, însă generând uh, în amonte adevărate pagube. În plus, aș vrea să știu care e viziunea dumneavoastră referitor la informațiile nutriționale și originea produselor care ar trebui să fie oferite consumatorilor uh, din piața noastră europeană, cât și în ceea ce privește uh, acordarea unui caracter prioritar în ceea ce privește surselor de proximitate în cererile de apel public. Urmează acum domnul Buda pentru PPE. Domnule președinte, mulțumesc. Uh, doamna comisar, în primul rând apreciez pentru munca depusă în această perioadă um, dificilă. În contextul actual aș uh, dori Kommen wir, den Kollegen? Ja. Yeah. So, Daniel, yeah, please go ahead. Uh, în contextul actual aș dori să ridic problema asigurării unor servicii medicale adecvate pentru lucrătorii sezonieri sau esențiali din agricultură și nu numai. Ei provin de regulă din țările uh, aflate în estul Europei și pe care astăzi îi vedem ca fiind nelipsiți și de neînlocuit în fermele aflate în țările din vestul Europei. Din păcate, din rapoartele publice aflăm că uneori aceștia nu doar că nu sunt tratați în mod corespunzător din punct de vedere medical, dar se pune problema ca ei să fie returnați în țările de unde provin atunci când se îmbolnăvesc, ceea ce mi se pare un lucru profund uh, imoral. Vă întreb așadar, doamna comisar, dacă nu apreciați că ar trebui să avem standarde minime de asigurări de sănătate care să fie impuse la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acei lucrători sezonieri să fie pe deplin protejați atunci când se află uh, la muncă în fermele, repet, din afara țărilor lor de origine. Mulțumesc! Dank als nächstes Kollege Olekas. Urmează acum domnul Olekas pentru grupul S și D. Uh, thank you, dear... Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Actuala criză sanitară a scos în evidență importanța sectorului sanitar atât pentru economie cât și pentru um, oferirea de certitudini în aceste vremuri uh, complet nesigure. Agricultorilor li se cere să reducă pesticidele folosite, dar nu există alternative agricultorii nu pot să folosească tehnologiile cele mai inovatoare disponibile la ora actuală. Aș dori să știu dacă Comisia va asuma un rol mai activ, asigurându-se că în acest fel agricultorii vor avea acces la tehnologiile cele mai inovatoare pentru a le permite să-și mențină prezența pe piață. Mulțumesc! Urmează domnul Iurghil pentru ECR. Colegă Iurghil. Domnule Iurghil. Bună ziua, mă auziți? Da, vă auzim, vă rugăm, continuați. Stimată doamnă comisar, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru control calității pe care, care a fost realizat atât uh, în ce privește cerealele, cât și porumbul și în ceea ce privește um, resturile de pesticide. Copacogeca a prezentat recent observații adresate Comisiei Europene. E vorba de accelerarea transporturilor, cât și de controlele la transportul de animale. În ceea ce privește criteriile aplicate bunăstării animalelor. Aș vrea să știu dacă se prevăd măsuri suplimentare din partea Uniunii Europene în acest sens, cât și în ceea ce privește practicile comerciale neloiale. Comisia a identificat practici de acest tip. Ce va face Comisia în acest sens? Mulțumesc. Domnul Grufă e pe fir, nu? Bine. Vom încerca mai târziu. Urmează acum domnul Teras de la PP. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Am purtat un schimb uh, intens de opinii cu domnul Timmermans săptămâna trecută și a, dumnealui a scos în evidență cât de mult va avea de câștigat sectorul agricol de pe urma pactului ecologic european prin trecerea la o abordare mai ecologică și prietenoasă cu mediul, mediul înconjurător. Criza actuală a scos în evidență că, în ciuda perturbărilor suferite de sectorul agricol, acesta a reușit să acopere toate nevoile populației. Trebuie să oferim în continuare sprijin agricultorilor pentru a menține capacitatea de producție. Trebuie să ne gândim cum putem să-i ajutăm pe agricultori, uh, menținând în același timp un nivel înalt de ambiții. Vreau să vă întreb care e nivelul, care sunt legăturile între noile strategii și noua PAC care se negociază la ora actuală. Vor exista condiții noi pentru schemele agricole și, mai important, care vor fi noile surse de finanțare pentru aceste noi ambiții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Huitema de la Renew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna comisar. Am și eu o întrebare. Strategia de la fermă în farfurie e foarte ambițioasă și vreau să vă întreb cum veți convinge utilizatorul final cum îi veți uh, încuraja, cum îi veți convinge să se implice. Același lucru se aplică și Pactului Ecologic European. Trebuie pus în aplicare de oameni, de întreprinderi, de instituții. Și dacă aveți o politică care nu va fi sprijinită de toți acești actori, un lucru e clar, nu veți reuși să vă atingeți obiectivele. Așa că aș vrea să știu uh, cum își închipuie comisia că utilizatorii finali, în acest sens agricultorii, sunt dornici să participe la realizarea acestor ambiții și ce formă va lua PAC în consecință? Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Carvalheș, vă rog. Colleague Carvalheș, we, can, we cannot hear you. Nu vă auzim, să știți. Poate să apăsați pe buton. was the camera. Are, are... Yeah, now we can hear you. Da, acum vă putem auzi. Vă rog, luați cuvântul. Da, minunat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Doamna comisar, nu ești că suntem cu toții de acord asupra faptului că trebuie să ne îndreptăm spre mai multă durabilitate a tuturor sistemelor. Și aveam deja o cale foarte ambițioasă în ceea ce privește uh, pactul ecologic, și acesta trebuie să fie și durabil din punct de vedere social, mai ales pentru fermieri, pentru că nu uitați că ei reprezintă coloana vertebrală a regiunilor uh, rurale. Apoi trebuie să fim atenți și la ceilalți cetățeni care se confruntă cu dificultăți în momentul în care cumpără produse alimentare. Am uh, auzit că peste un milion de cetățeni europeni uh, au astfel de dificultăți, așa că acum ne dorim să producem mai mult în mod ecologic, biologic și să ne asigurăm că fermierii primesc venituri echitabile pentru producție. Întrebarea mea este următoarea cum anume această strategie de la fermă la furculiță va integra toate aceste variabile, așa anume nevoia de tranziție care să țină seama și de uh, Green Deal, pactul ecologic și de dimensiunea de durabilitate socială și anume să nu lăsăm pe nimeni de izbeliște. Mulțumesc! Als nächstes Are acum cuvântul domnul Pirbacas. Bonjour tout le monde. Madame... Bună ziua tuturor, doamnă comisar! Eu sunt reprezentată a departamentelor de dincolo de mări Guadelupa și aș vrea să vă pun o întrebare referitor la neliniștele toți uh, celor care se află în Martinica, Guiana, Maiot, în uh, Guadelupa, uh, referitor la situația sanitară. Că noi aici nici măcar nu avem un spital cu reanimare demnă de acest nume și statul francez, ca de obicei, a lăsat de, mm, aceste departamente de peste mări și am fost abandonați în această criză COVID-19. De asemenea, s-a vorbit despre despre semințe, despre diferite produse utilizate, având în vedere că noi suntem uh, o, o populație insulară departe de Franța, e clar că acest, uh, această criză COVID-19 a pus probleme și la nivel de semințe și la nivel de substanțe utilizate și va trebui să găsim o soluție și pentru noi, în așa fel încât agricultorii să fie în măsură să-și relanseze uh, exploatațiile agricole, care sunt mici, 5-6 hectare, nu sunt foarte mari. Și vreau să vă explic de asemenea faptul că uh, eu, ca și europeană, ca și mamă de familie, n-am simțit protecția pe care aș fi putut să o primesc din partea Uniunii Europene în aceste teritorii îndepărtate. Nu uitați că Uniunea Europeană cuprinde multe teritorii, uh, chiar și dincolo de oceane. Așa că aș vrea să vă rog, doamna comisar, să țineți seama de noi, pentru că e ceva urgent. Trebuie salvate aceste departamente dincolo de uh, mări și oceane. Avem nevoie de servicii de sănătate și medicale, pentru că nu avem resurse suficiente pentru a proteja populația. După cum știți, noi astăzi nu avem spitale, nu avem mijloace potrivite pentru a putea anticipa eventual uh, apariția unei, unui al doilea val în această criză sanitară. Așa că întrebarea care se pune este următoarea. Ce se va face în acest sens din partea Europei? Eventual, dacă puteți încheia, spune domnul președinte, e clar că aceste departamente merită să susțină, să fie susținuți acești producători locali cu o respectare a nevoilor lor economice și cu o respectare a specificităților, și anume e vorba de teritorii insulare. Vă mulțumesc încă de pe acum, doamna comisar, și așteptăm răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Încercăm din nou cu colegul Gufon. Să vedem dacă reușim. Cum m'entendez? auziți? Da, vă auzim. Bun. Foa? Bun. Încă o dată? Da, bună ziua tuturor. Bună ziua, doamnă comisar. Tot dezbatem și tot dezbatem despre utilizarea pesticidelor și despre diferitele moduri de producție agricolă care să fie așa mai, vir, mai pline de virtute. Dar până la urmă consumatorul are dreptul să știe ce anume mănâncă. Astăzi orice produs alimentar afișează în mod clar dacă, spre exemplu, conține substanțe alergene, chiar în uh, proporții foarte, foarte mici, dar această etichetare, acest tip de etichetare trebuie să fie extins și la alte feluri, alte tipuri de produse, de, de substanțe conținute în aceste produse. Această strategie de la fermă la furculiță pare să dorească să privilegieze această nouă etichetare. Uh, dar să știți, doamna comisar, că de fapt consumatorii sunt cei care până la urmă hotărăsc dacă da sau nu vor să mănânce chimicale. Tocmai de aceea noi credem că o mai bună informare a consumatorului uh, european înseamnă și afișarea pe etichetă a pesticidelor utilizate pe etichetele acestor produse, o informație care să fie valabilă pentru întregul lanț alimentar al produsului respectiv, indiferent de dozarea sau proporția pesticidului respectiv în produs. Așa că vă întreb, Comisia va fi gata să acționeze în favoarea unei astfel noi, de noi etichetări? Mulțumesc pentru răspuns, doamna comisar. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Guerreiro de la Versi. Thank you, Chair. Dear Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, da, am auzit despre această uh, strategie de la fermă la furculiță și vreau să vă întreb care sunt planurile referitor uh, la etapa de tranziție și în contextul transportării animalelor. Pentru că e clar că avem nevoie de lanțuri de producție și aprovizionare mai scurte. Și deocamdată nu avem protecție suficientă în acest sens. Și atunci aș vrea să știu dacă eventual Comisia dorește să updateze această legislație. Și în final, strategia aceasta sugerează faptul că vom avea noi scheme de etichetare în Uniunea Europeană referitor la valoarea nutrițională, referitor la uh, impactul de mediu la al produsului și așa mai departe. Atunci întrebarea este ce anume se va introduce exact? Vorbim despre o dată cum ar fi 2023 sau când anume? Și apoi, eventual, dacă ar putea Comisia să ne clarifice următorul lucru, dacă vom avea etichetări diferite, tocmai pentru a încuraja pe consumatori să facă niște alegeri uh, alimentare mai durabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Rondinelli, colega Rondinelli, îmi cer scuze. Signora comisaria, Doamna comisar, m-a surprins faptul că anumite organizații de lobby au cerut un sistem de, eti- de etichetare obligatoriu care să reflecte sistemul de etichetare din Franța, care ar urma să fie extins în toată Uniunea Europeană. Uh, acest, această ingerință în procesul legislativ ne demonstrează că există, pe de o parte, mici agricultori și, pe de altă parte, mari distribuitori, mari, uh, marile uh, supermarketuri, uh, care ignoră situația micilor agricultori, care, de fapt, sunt cei care ne garantează uh, Uh, salubritatea alimentelor și siguranța alimentelor noastre. Ținând seama că această strategie din, de la fermă în farfurie urmează să fie publicată peste câteva ore, uh, aș dori ca Comisia Europeană să țină seama de situația agricultorilor de mici dimensiuni, să nu se bazeze pe algoritmi uh, pseudoștiințifici pentru a-i convinge pe consumatorii europeni că o Coca-Cola ar fi mai sănătoasă decât un ulei uh, uh, de măsline, măsline presat la rece. Pentru acest lucru am avea nevoie de un model uh, de etichetare cu adevărat uh, european uh, care să îi implice pe toți consumatorii și pe toate organizațiile din societatea civilă. Mulțumesc! Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor. O să avem o nouă rundă de răspunsuri. Doamna comisar, vă dau cuvântul uh, pentru 10 minute sau mai mult și apoi uh, Vom vedea dacă mai avem timp și pentru intervenții spontane. Thank you very much and thank you mulțumesc, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru toate aceste întrebări care s-au referit la o gamă largă de subiecte. Am să încerc să răspund și să acopăr absolut tot. Acum, evident, o să avem o posibilitate să mai discutăm și pe viitor. Mai, am să încep mai întâi cu comentariul făcut de ultima colegă care a intervenit. Și anume, dacă ne vom ascunde în spatele unui algoritm, uh, să știți că nu aceasta este intenția noastră. Intenția mea și dorința mea, voința mea încă de la bun începutul acestui mandat ca și comisar pentru siguranța alimentară este, a fost să fiu cât mai transparentă și deschisă cu putință, cu toată lumea, cu toate părțile interesate, cu toți cei cu care lucrez și, evident, cu Parlamentul European. Și asta am spus-o și la audierea mea și am să mai repet încă o dată. E vorba de o relație pe care o avem în care ne dorim să construim un viitor mai bun pentru Europa, iar pentru asta trebuie să conlucrăm. Aș vrea să mă refer, pentru că mi-ați pus foarte multe întrebări, aș vrea să mă refer în măsura posibilului la toate. Au fost întrebări care s-au referit la cetățeni, alegerile lor. Uh, eu cred că au fost evocați consumatorii care sunt cei care până la urmă au dreptul să știe exact ce consumă, au dreptul să fie informați mai bine. Cetățenii din ce în ce mai mult cer o hrană sănătoasă și noi trebuie să oferim această informație. Deci, în acest sens, strategia de la fermă la furculiță va aborda acest aspect. Apoi, referitor la pesticide, aș dori să fiu cât mai limpede cu putință, pentru că intenția este să avem niște ținte ambițioase pentru a reduce utilizarea pesticidelor următorii ani, dar în același timp încercăm să identificăm și să cuantificăm aceste ținte de reducere și vom conlucra cu Parlamentul European în acest domeniu. Uh, am lucrat în trecut în Comisia PEST și sperăm că vom veni cât de curând cu pro- propuneri. Trebuie să știm exact cum putem să monitorizăm concret ceea ce ne dorim să realizăm. Dar pentru asta mai întâi avem nevoie de date fiabile și să vedem exact felul în care vom putea reduce utilizarea acestor pesticide. A mai fost și o întrebare din nou referitor tocmai la această idee și anume felul în care vom fixa, fixa țintele de reducere. Setul acesta uh, este deosebit de important. Noi vrem mai întâi să ascultăm ce au de spus și cetățenii și orice ținte obligatorii din punct de vedere uh, legislativ uh, vor apărea ulterior uh, în texte legislative obligatorii, cum ar fi o directivă. Dar mai întâi e nevoie de o evaluare. Apoi, a mai fost o întrebare referitor la faptul că cum vom face ca nimeni dintre fermieri să nu fie lăsat în urmă sau deoparte. E, trebuie să fim foarte clare aici. Perioada de tranziție spre mai multă durabilitate nu va putea fi realizată doar dacă Uniunea Europeană lucrează așa de una singură. Trebuie să avem un nivel multilateral în așa fel încât această tranziție să se facă la nivel global. Apoi, noile scheme de etichetare pot încuraja partenerii noștri comerciali în acest sens și în, a, în, în această direcție Europa face eforturi considerabile pentru a obține mai multă durabilitate. Dar știu că au fost multe întrebări referitoare la etichetare, dorința de transparență, respectul față de consumatori. Da, este necesar să avem niște afirmații nutritive care să nu fie eronate, să nu inducă în eroare consumatorii și există o dorință din ce în cea mai mare și de altfel au fost și dezbatere publice pe acest subiect în acest sens e adevărat că asta poate a întârziat un pic uh, acțiunea noastră, însă ideea era că vrem să venim cu un răspuns cât mai complet, tocmai în contextul acestei strategii de la fermă la furculiță. Informația referitor la originea produsului, de asemenea, reprezintă un, un element important al acestei strategii și tocmai de aceea trebuie să definim o soluție pe termen lung care să fie în interesul consumatorilor. Apoi, s-a vorbit și despre armonizare eu cred că măsurile multiple luate la nivel național în ceea ce privește etichetarea de origine duce până la urmă la o fragmentare a pieței unice interne. Așa că deocamdată încă mai trebuie să găsim o soluție la nivel european în materie de etichetare de origine, în așa fel încât să fie în sprijinul uh, felului în care trebuie să funcționeze corect piața internă având în vedere regulile actuale referitor la indicațiile nutritive, deocamdată această schemă în Uniunea Europeană este una pe bază voluntară. Și viitoarea schemă de etichetare va sublinia și nevoia de armonizare în acest domeniu. Și etichetarea nutritivă reprezintă o parte importantă din strategia noastră de la fermă la furculiță. Au mai fost mai multe întrebări în acest sens. Și eu am spus, în, chiar în scrisoarea mea uh, inițială, uh, înainte de audiere, am spus că e în continuare loc și de mai bine în materie de evaluare a felului în care uh, funcționează lucrurile. Și strategia are acest scop. Vrem să facem această evaluare până la sfârșitul anului, să vedem exact care sunt modificările, care sunt acțiunile necesare ulterior și e clar că bunăstarea animală uh, este un element important în întregul lanț alimentar și nu vom lăsa asta deoparte sau în afara strategiei. Mai mult decât atât, am menționat și o altă inițiativă cetățenească ce a fost lansată care va fi înaintată oficial către comisie în septembrie și odată ce comisia o va primi, va avea la dispoziție șase luni pentru a, a răspunde și atunci asta va fi ocazia pentru a face o evaluare a diferitelor acțiuni pe care le propunem. Și luăm foarte în serios această inițiativă cetățenească și nu vrem să anticipăm încă de pe acum felul în care comisia se va pronunța. Apoi, tot pe acest subiect al bunăstării animalelor, e clar că va fi un element important în întreaga strategie și e clar că este o prioritate și pentru mine. Da, ne-am referit de asemenea și la transportul animalelor. E clar că trebuie eforturi suplimentare aici. Câteva îmbunătățiri au fost constatate, dar trebuie să ne întețim eforturile în această direcție și trebuie să monitorizăm situația mai îndeaproape. Um Uh, several questions to do. Au fost mai multe întrebări referitoare la politica agricolă comună, care va rămâne principalul instrument de a sprijini agricultorii. După cum am spus deja, trebuie să apărăm un cadru ambițios multianual pentru a face acest lucru și din punctul de vedere al, uh, poli- al Poliției Agricole Comune, doream să reiterez faptul că propunerea Comisiei se referea la noi instrumente prin această strategie de la fermă în farfurie care aduce cu sine durabilitate, ar fi garantat un mediu sănătos și agricultori sănătoși și um, această strategie pe lângă pactul ecologic european vor fi utilă pentru ca obiectivele noastre să devină realitate. Ceea ce este foarte important ca școlile și achizițiile publice să susțină uh, alegeri de sănătate, alegeri alimentare sănătoase și această strategie uh, va fi foarte utilă și din acest punct de vedere când vine vorba de antibiotice și rezistența antimicrobiană, este un domeniu imens legat în mod direct de, de bunăstarea animalelor și nu numai, și trebuie să avem acțiuni coordonate din acest punct de vedere. Um, strategia de la fermă în farfurie va include acțiuni pentru a reduce dependența de antibiotice. Trebuie să avem o abordare globală Uh, și avem un plan de acțiuni cu o serie de acțiuni deja importante în curs de, de, de implementare. Am îmbunătățit legislația care impune niște norme mai stricte în domeniul veterinar. Nu am menționat acest lucru, dar ne gândim și la o nouă strategie în domeniul farmaceutic, care a devenit și mai urgentă uh, Uh, cu ocazia pandemiei COVID și ne gândim și la posibilitatea de a găsi noi produse și uh, soluții alternative la antibiotice. Pentru că um, chiar trebuie să rezolvăm uh, această problemă și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a depăși problema reprezentată de rezistența la antibiotice. Nu aș dori uh, să mă lungesc prea mult și o să închei spunând doar că, că sunt eu vreau să fiu convins că suntem pe, acea, pe, pe aceeași lungime de undă. Strategia de la fermă în farfurie nu a fost gândită pentru a impune sancțiuni, ci pentru a crea un sistem alimentar mai durabil. Și obiectivul este să lucrăm uh, împreună și să nu lăsăm pe nimeni uh, în urmă. această strategie poate fi utilă pentru ca economia să se redreseze într-un mod uh, durabil și politica agricolă comună poate fi folosită pentru a susține practici agricole uh, uh, durabile. Nu trebuie să ne gândim pe termen scurt, ci pe un termen lung, să avem o viziune, um, să lucrăm împreună pentru a atinge um, toate aceste obiective. Și sper că vom avea mai multe uh, ocazii să, să discutăm. Întotdeauna o să vă o să vă țin la curent cu noile idei într-un mod uh, transparent pentru ca această strategie să schimbe într-adevăr ceva pentru cetățenii europeni, să nu lăsăm uh, pe nimeni în urmă și mă gândesc în primul rând uh, um, la agricultorii europeni. Vă mulțumesc pentru această ocazie, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, pot să mai dau cuvântul altor colegi pentru alte întrebări? Domnule președinte, trebuie să particip la o altă conferință împreună cu miniștrii de sănătate. Deci aș mai avea la dispoziție doar 5 minute și dacă este posibil doar uh, remarcile dumneavoastră uh, din concluzie. Deci nu, nu ați mai avea timp să ne, să ne răspundeți. Da, am înțeles. Deci, vă mulțumesc, uh, doamnă comisar. Punem capăt aici schimbului nostru de opinii. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Am înțeles că trebuie să Vă ocupați și de răspunsul urgent la criza COVID-19 și, și strategia de la fermă în farfurie. Vă urăm succes din acest punct de vedere și așteptăm uh, cu nerăbdare următoarele schimburi de opinii. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, diverse. Nu știu dacă la diverse există intervenții. Văd că domnul Christensen dorește să ia cuvântul. Vă rog.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 o singură secundă. Cred că cu toții ne dorim același lucru. Agricultorii își doresc un preț corect pentru produsele lor și un uh, lucru, așa cum a spus un coleg, dacă există noi regulă pentru pesticide, acestea trebuie să fie, să fie aplicate și importurilor. Nu uh, nu, și trebuie să avem și aceleași standarde sociale. Cu toții trebuie să ne plătim bine lucrătorii, dar să ne protejăm în fața importurilor care aduc un dumping din punct de vedere al prețurilor. Dincolo de diferențele care există între noi, trebuie să luptăm împreună din acest punct de vedere. Dacă impunem noi norme, acestea să fie respectate și de orice produse importate în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! La diverse pot fi exprimate diferite dorințe și nu este prevăzut pentru continuarea dezbaterii. Deci încercăm din nou cu colegul nostru Christensen. Doesn't work, No? Nu funcționează. Ok. Dann klappt es wohl nicht. Äh da, nu funcționează. Mai dorește și altcineva să intervină la diverse? Colegul Iodil văd că dorește să ia cuvântul. pakietem legislacyjnym wspólnej polityki rolnej ulega zmianie, czy tak jak było w planie, parlament ma głosować jeszcze przed 1 lipca? Dacă există modificări la PAC, sau mai putem uh, vota înainte de 1 iulie. Din păcate, prima parte a intervenției nu a putut fi ascultată. Domnul președinte, vă rugăm să uh, repetați întrebarea, pentru că nu am putut, uh, nu a ajuns întreaga, între, întreaga întrebare. Ulega zmianu, chodzi o to, że mieliśmy głos. În ceea ce privește schimbarea politicii agricole, în iunie ar trebui să votăm în plenară și sfârșitul lunii mai în uh, comisie. Se va mâna sau nu? Da, domnul președinte, în ceea ce privește PAC, noul uh, calendar, încercăm ca până în octombrie să ajungem în plenară. Deci uh, încercăm ca până în octombrie să găsim o poziție comună a Parlamentului European foarte bine. Mai există alte intervenții la diverse? Văd că nu. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Um, miercurea viitoare, 20 mai, va avea loc uh, următoarea reuniune a comisiei noastre și o să vă comunicăm la timp uh, ordinea de zi. Vă urez tuturor o seară plăcută!